Da, aș vrea să vă propun modificări uh, în ordinea de zi. Raportul Cavada va fi discutat în iulie și vă rog pe cei care sunt implicați să coopereze constructiv. În al doilea rând, la începutul uh, ordinei de zi, astăzi la prânz, aș vrea să introducem un punct intitulat Europe for Citizens, Europa pentru cetățeni, pentru că în felul acesta să pot explica doamnei uh, comisar Vasiliu și colegelor și colegilor despre ce este vorba și cum să abordăm acest subiect. Dacă aveți uh, obiecții legate de această modificare a ordinii de zi, constat că nu e cazul. Procesul verbal al ultimei ședințe va fi considerat adoptat dacă până la finalul întâlnirii de astăzi nimeni nu va propune modificări. La punctul 3 ne aflăm uh, într-o sală mică, bulgară, cehă, estonă, letonă, uh, lituană, malteză, portugheză, nu sunt uh, oferite. Nu va exista interpretare în neerlandeză. Îmi cer scuze față de colegii care nu pot să se servească astăzi de limba maternă. Nu știu dacă domnul Matula este afectat, cred că nu. Punctul 4 a fost amânat, după cum v-am spus, și uh, înțeleg că toată lumea a fost de acord. Trecem la punctele 5 și 6. Aceste puncte le tratăm împreună. Este vorba despre punctele pe ordinea de zi legate de fondurile structurale. Raportoarea noastră, Benarab Atu, pe 25 aprilie ne-a prezentat opinia, iar dumneavoastră ați avut posibilitatea să avansați amendamente. Este vorba de un număr de 50 de amendamente privind uh, dispozițiile comune privind fondurile europene și 70 de amendamente privind uh, fondurile sociale. Înainte de a supune la vot acest raport, vreau să-i dau cuvântul raportoarei, doamna Benarab Atu. Euh, Madame la Présidente. Je voudrais simplement euh, remercier euh, tous les. Mulțumesc, doamna președintă, și vreau și eu să mulțumesc uh, tuturor colegilor, uh, raportorilor din umbră care au contribuit uh, foarte fructuos și am colaborat foarte bine. Și mulțumesc foarte mult și doamnei Fabia, care ne-a permis să lucrăm atât de bine împreună. Mult mulțumesc tuturor și nu am nicio problemă de semnalat. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Comisia competentă în iulie va prezenta raportul și sper că observațiile făcute de noi pe care le supunem la vot acum să poată fi respectate în raport. Trecem acum la voturi. Sper că aveți cartela de vot la dumneavoastră. Compromisul numărul 1. Îmi cer scuze, spune președinta. Există două liste de vot deci, pe care o alegem pentru început. Articolul 2, aliniatul 2, în lista de vot. Ați găsit lista de vot. Începe cu articolul 2, aliniatul 2. Amendamentul 40. Cine este pentru? Da, două părți. Deci pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm s-a deschis votul. Amendamentul 10. S-a închis votul. Dar înțeleg că Sabine încă nu a apucat să voteze, atunci mai deschidem o dată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Zece la zece, deci se respinge. Amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 48 s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 2 împotrivă. Se adoptă. Da, poate că nu a ridicat toată lumea mâna, dar e dimineață. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. 51. S-a închis votul. 10 pentru 12 voturi împotrivă se respinge. 52 pentru Împotrivă. abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 a fost retras. 57 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 57, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 împotrivă se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, Ah, mă iertați, devine caducă partea a doua. 58. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 63. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm dacă doriți să deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru 0 împotrivă. A, Mi se pare chiar simpatic. Da, probabil că ochelarii nu sunt buni. Amendamentul 31. Bun. 31 pentru, împotrivă. Nu, încă o dată. 31. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru 0 împotrivă 2 abțineri. Mulțumesc doamnei Benarabatu și tuturor colaboratorilor. Iar acum, cel de-al doilea text prezentat de doamna Benarabatu începe cu amendamentul 22. Sper că toată lumea are lista de vot în față. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Îmi pare rău, Lothar. 25 pentru, împotrivă, Abține. verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dar nu sunt eu de vină, spune președinta. Pentru că uh, Marco a votat uh, chiar uh, împotriva propriului amendament, dar poate că am vorbit eu prea repede. Bun, se adoptă. Bun. 26 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Din partea lui Cătălin Sorin Ivan s-a închis votul. 13 împotrivă, 11 pentru, se respinge, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 32 pentru, Împotrivă. Abține. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, ad se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Verificăm.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 S-a închis votul. 13 împotrivă se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8. Două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru 11 împotrivă se adoptă. Trecem acum la 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 11 se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 13 s-a deschis votul.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 se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 0 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Sincere felicitări doamnei Benarabatu. Sperăm că vom avea succes când se va vota în iulie și în comisia competentă de fond. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Doamna președintă, insister sur une chose. Donc nous avons voté pour avis. Aș vrea să uh, insist uh, când votăm avizul. Uh, raportul cu privire la Comisia de ocupare, deci avem un aviz referitor la fondurile structurale care ține de Comisia Regii. Deci, aceste două rapoarte sunt foarte importante și cred că, în calitate de membri ai Comisiei uh, pentru Cultură și Educație, trebuie să putem avea un aviz pentru că este absolut esențial în ceea ce privește aspectele sociale, deci esențială posibilitatea de finanțare atunci când punem pe picioare politici sociale importante. Deci este important ca și în domeniul cultural și educativ să avem un cuvânt de spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să îi rog pe colegi să-i sensibilizeze și pe colegii din Comisia Regii în legătură cu amendamentele propuse de noi, pentru că ele sunt importante și ar trebui să fie respectate, pentru că așa cum arată lucrurile acum, fondurile structurale nu sunt în toate domeniile astfel concepute încât să fim mulțumiți avem nevoie de pregătire profesională, care nu mai figurează acum în programul de educație, a trebuit să facem multe concesii și s-a spus că aceste fonduri ar trebui să se regăsească în fondul social. Va trebui să verificăm, pentru că am făcut amendamente în acest sens. În al doilea rând, întreg domeniul cultură nu prea era tratat corespunzător și uh, mă gândesc la câte am putut să realizăm. Digitalizarea filmelor în zona rurală din Polonia a fost posibilă, iar această populație în felul acesta a fost stabilizată. Tinerii au rămas în zonele rurale pentru că au putut să beneficieze și de programe de divertisment. Deci, ă, tot ce ține de ă, ofertă culturală ă, trebuie să se regăsească în fondurile structurale, de aceea aceste rapoarte sunt importante și îi vă rog să faceți puțin lobby în cadrul grupurilor dumneavoastră politice în favoarea amendamentelor noastre. Încă o dată mulțumesc și trecem acum la instrumentul european de vecinătate. Raportor este domnul Iosif Matula. El ne-a prezentat raportul său în luna aprilie. Au fost înaintate 32 de amendamente. Domnule Matula, doriți să spuneți câteva cuvinte sau putem trece la vot? Bun, trecem atunci la vot pe marginea raportului dumneavoastră. Și începem. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă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 abțineri se adoptă 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Încă o dată să verificăm, îmi cer scuze, spune președinta, verificăm 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 12 Votul împotrivă se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 9 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 11 împotrivă se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru,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 Cineva împotrivă? Nu. Pentru? Împotrivă? Abține. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 1. S-a închis votul. 18 pentru 7 împotrivă se adoptă, 16 pentru împotrivă, abține, se adoptă, 17 pentru împotrivă, abține, se adoptă.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 S-a închis votul. 18 pentru 7 împotrivă. Și votul final s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 0 împotrivă, nici o abținere se adoptă. Sincere felicitări domnului Matula. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba despre Carta Uniunii Europene, norme standard pentru libertatea mass mediei în Uniunea Europeană și dau cuvântul domnului Migalski. Vă rog. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko chciałem podziękować. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, dar și asistenților întregii noastre echipe știu că toată lumea a lucrat cu mult entuziasm. Aș vrea să anunț și un amendament oral. În compromisul 6 doresc să anulăm un cuvânt și uh, anume cuvântul proprietar, pentru că sunt de părere că acest uh, cuvânt proprietar exer- ar trebui să aibă o influență asupra mijlocului de informare în masă pe care îl deține. Rapporteur, and with all sympathy, sympathy, but we feel obliged to. Din eh, nefericire, suntem obligați să obiectăm eh, față de acest amendament oral, deci ne opunem. Nu vom putea, deci, să acceptăm acest amendament oral, dar sunt sigură, domnule Migalski, dacă acum eh, s-ar fi votat pentru, la votul final, cred că nu am fi avut câștig de cauză, pentru că eu cred că libertatea presei, libertatea jurnalistului nu poate fi limitată de către proprietari deci numărul 61 se retrage. Trecem acum la vot. Au fost avansate 74 de amendamente. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul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 abțineri se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul 46. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 6 împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, 48 și 49, da, se pare că sunt identice. Atunci 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, s-a retras. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, Bine, se adoptă. 30 e corect, se întreabă președinta. 57, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru 0 împotrivă, sincere felicitări domnului Migalski. Dați-mi voie să spun că este unul dintre puținele momente în care domnul Migalski votează alături de majoritate. Și am ajuns la finalul votării. Trecem la punctul 9. Mulțumesc colegii care au reprezentat pe alții la vot, domnului Pirilio, de pildă. Okay, danke. <laughs> Wonderful. I have to go wonderful. Ciao. Mr. Silvestri, ciao, ciao. Italian <laughs> boy. Yeah. The Italians are the Italian boys. Not me. Trecem la punctul nou al ordinii de zi. Este vorba despre bugetul Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Și cred că ar trebui imediat să-i dau cuvântul domnului Lochegard. Știți cu toții, Consiliul uh, ne face propunerile întotdeauna foarte târziu și cred că în iulie le vom primi, poate la finele lunii iulie. Și vom avea probleme, pentru că majoritatea colegilor nu vor mai fi prezenți, începe vacanța. Uh, și de aceea trebuie să ne comportăm cum am făcut-o și în anii trecuți. Am uh, discutat următoarea procedură. Pe 10 iulie vom avea votul. Amendamentele uh, vor putea să fie înaintate numai în engleză, având în vedere termenul foarte scurt. Iar pe domnul Lucregard îl vom mandata ca în momentul în, dacă bugetul nostru să, va fi respins de către Consiliu, să uh, reînainteze amendamentele noastre pentru a uh, reintroduce în discuție proiectul Comisiei. Dacă sunteți de acord cu bugetul propus de Comisie și Consiliul uh, operează modificări substanțiale, atunci eu cred că trebuie să fie refăcut proiectul și domnul Legegaard în numele nostru va face acest lucru. Așa am procedat în anul trecut pentru că am primit de la Consiliu uh, cifrele foarte târziu. Dacă doriți să modificați propunerea Comisiei, atunci Amendamentele trebuie să fie înaintate în limba engleză până la data de 28 iunie. Vă rog să țineți seama, e nevoie până pe 28 iunie de aceste amendamente, ele nu vor fi traduse dar uh, încercați să le formulați cât mai uh, puțin complicat, astfel încât să fie inteligibile pentru toată lumea. Îi dau cuvântul acum colegului Lockegaard. Thank you, Chair, for this uh, procedural lecture. Um, like Mulțumesc. Cred că știm cu toții, de fapt, ce avem de făcut. Anul trecut, eh, situația a fost foarte strânsă și categoric eh, este vorba, în primul rând, de eh, de strânsă, e vorba de 90, o marjă de 91 de milioane la rubrica 1, după cum știți, și aici apar o serie întreagă de domenii care nu țin de competența noastră, ceea ce înseamnă că sumele acestea trebuie împărțite între diversele comisii. Apoi, la rubrica 3B, la fel ca și în anii trecuți, și e, uh, cifra este mult mai mică decât uh, anul trecut, respectiv 25,6 milioane, care iarăși trebuie împărțită. Anul trecut, de exemplu, am uh, avut uh, cea mai mare parte a acestei sume pe liniile noastre bugetare. Deci, la rubrica 3B, într-adevăr, iată, trebuie să dăm din nou, uh, trebuie să, să stabilim niște priorități și, după cum știți, anul 2013 este ultimul din cadrul financiar actual deci este suficient să păstrăm un nivel de plăți suficiente pentru comisia noastră. Deci, educație, tineret, cultură, mass media, cetățenie pentru a asigura uh, deplina funcționare până la sfârșitul actualei perioade de programare. De aceea aș sugera o creștere a angajamentelor uh, pentru programul uh, de învățare pe 2013. Anul trecut am avut o marjă mai mare încă că până la urmă am avut 45 de milioane aici și acum sugerăm o marjă corespunzătoare de creșterii, dar cred că este vorba până la urmă de vreo 30 de milioane. Cred că asta e un bun punct de plecare. Acum 2 ani, de exemplu, am obținut ceea ce am dorit, deci cred că asta e o perspectivă bună. Sigur că trebuie să ne ocupăm și de sport uh, pentru a promova sănătatea, uh, incluziunea socială uh, și combaterea aranjării meciurilor. E vorba aici de o creștere, să zicem, la un nivel rezonabil pentru măsurile legate de sport și parteneriat. Am discutat deja pe această temă și cred că vom putea să cădem, să cădem de acord. Și, în fine, mai avem domeniul uh, comunicațiilor. Probabil că Comisia a elaborat aici un uh, document uh, anume care arată foarte clar care sunt planurile în privința strategiei de comunicare. Amintiți că avem aici chestiunea rezervei, se pare că funcționează și mă bucur. Cred că uh, uh, merită să analizăm uh, liniile bugetare și proiectele pentru a vedea unde putem întări aceste eforturi în ceea ce privește comunicația. Unele sunt menționate în acest document privind strategia și cred că uh, într-adevăr ar merita să mai analizăm o dată proiectele în lucru pentru a vedea unde mai este nevoie de bani ca să reintrăm cu aceste informații în negocieri. Eh, sigur că aștept contribuțiile deputaților și eh, voi colabora în continuare cu raportorii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lochegard, și îi rog pe colegi să ia cuvântul dacă au de făcut observații în legătură cu acest program. Ivo, te rog. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus raportorul. Da, se pare că nu numai uh, tu ești de acord, dar și restul uh, lumii la fel, pentru că, iată, nimeni nu s-a înscris uh, la cuvânt. Prin urmare, îi mulțumim domnului Lockegaard pentru efortul depus și uh, îi uh, dorim mult succes în lupta pentru aceste sume modeste pe care le solicităm. Ați găsit procedura pe care am descris-o, o regăsiți și în uh, documentul uh, dumneavoastră la pagina 9. Deci veți găsi aceste informații. Deci pe 26, ba nu, 28 iunie se corectează președinta, Eh, o să se prezinte amendamentele dacă doriți să modificați eh, documentul eh, comisiei. Comisia este reprezentată, da, se pare că da. Vă mulțumesc și poftiți! Mulțumesc! Sigur că, în general, suntem de acord cu ceea ce spune domnul Lăcăgardă și cred că putem satisface aceste cerințe de fonduri suplimentare pentru programul Life and Learning. Într-adevăr, uh, marjele nu sunt uh, prea grozave, uh, după cum știți, în special în ceea ce privește plățile avem, avem probleme datorită voturilor din, anul, din anii trecuți, am sporit angajamentele, Consiliul a tăiat, a redus plățile, deci o să avem aici o problemă și cred că la anul situația o să fie și mai rea. Deci trebuie să ținem minte treaba asta. În general, atunci când uh, analizăm proiectele pilot sau măsurile pregătitoare, uh, vă rog, uh, și asta vom face de fapt cu toții, vă rog să verificați programele actuale, care sunt destul de ample și că pentru a evita Uh, suprapunerile. Dacă doriți să subliniați, să insistați pe un anumit lucru într-un program existent, sigur că puteți uh, cere o finanțare suplimentară și e mai bine așa decât să avem un număr foarte mare de inițiative foarte mici. Și din punctul de vedere al gestionării e mult mai uh, ușor să se gestioneze lucrurile în acest fel. Mulțumesc foarte mult! Äh, Mulțumesc. Noi eh, vedem eh, ce anume este acoperit, dar pot înțelege punctul de vedere al Comisiei când ne spune că trebuie să ne concentrăm pe aspectele mai ample, dar eu cred că eh, abordarea noastră este importantă. Când este vorba inclusiv de capitole mai puțin însemnate de oamenii uh, care în anumite uh, regiuni mai dezavantajate, să spunem, uh, oamenii își doresc proiecte mai mici, cred că și ei trebuie să fie susținuți. Înțeleg că este cineva și de la Direcția Generală Com. Da. V-aș ruga să țineți seama de ceea ce a spus și domnul Lockegard, să transmiteți această idee. Ne face plăcere că acum Comisia a elaborat un document strategic. Vă felicităm pentru asta și vă dau cuvântul. Je vous remercie. Vă mulțumesc. Tot ceea ce ați spus aici va fi transmis, bineînțeles, către directorul nostru general. Deci vom transmite toate cele spuse aici. Mulțumesc. so, Sie wissen alle, wenn Sie... Știți cu toții, dacă doriți să interveniți cu modificări, să faceți uh, la timp. Trecem la punctul următor. Este vorba de punctul 10 și punctele 10 și 11 Uh, sunt tratate de doamna Crizula Paliadeli. Este vorba despre Institutul European de Inovare și Tehnologie. Îi dau cuvântul colegei noastre. Vă rog, doamna Paliadeli. Da, mulțumesc că am să vorbesc în greacă. Este vorba despre două proiecte de aviz care se referă la înființarea Institutului European de inovare și tehnologie. Mai precis de modificarea vecului regulament uh, din 2008. Nu avem uh, foarte multe amendamente. Amendamentele, în principal, uh, cele care au fost depuse, vor să sublinieze și mai mult rolul universităților și institutelor de cercetare care vor participa la ceea ce am numit comunitățile de cunoaștere și inovare. Acum, în ce privește instituțiile de învățământ superior, există totuși o problemă atunci când uh, ele trebuie să se integreze cu alte grupuri ce fac parte din societate. Adică um, trebuie să avem în vedere adaptarea programelor la nevoile pieței, însă nu am dori uh, ca nevoile pieței, nevoile oamenilor de afaceri să impună cerințe și exigențe la nivelul universitar, să nu mai existe libertate curriculară. Revenind la amendamente, există șase amendamente, dacă nu mă înșel. Cel mai important dintre acestea, cred eu, este cel care vizează cooperarea în ce privește programele de studiu pentru cunoaștere și inovare. Acestea vor trebui să se limiteze la învățământul post-universitar. Se încearcă transmiterea cumva a acestor uh, programe și la nivel preuniversitar. Deci, ar trebui, uh, cred eu, ca aceste cursuri de formare, aceste programe de studiu să fie valabile doar pentru învățământul postuniversitar, pentru că ele presupun luarea unor angajamente. Deci e vorba de cei care pot să participe, sigur păstrându-se limitele libertății universitare sau academice. Cum spuneam, nu există foarte multe amendamente la aceste uh, avize, ce e important este să se garanteze libertatea academică. Doamna președinte, să trec la al doilea aviz sau să mă opresc aici? Cum preferați? Bun, continui atunci. Cea de-a doua parte se referă la strategie. Deci, uh, al doilea proiect de aviz se referă la agenda strategică de inovare a Institutului de Inovare și Tehnologie. Aici am uh, detectat o lacună destul de semnificativă pe care am uh, constatat-o și când am avut uh, discuțiile noastre interne. Nu e ușor de explicat foarte clar, să încerc totuși. Probabil că termenul acesta de inovare și tehnologie presupune anumite probleme. Există însă câteva ramuri ale științelor care nu se încadrează la științe umaniste. Eventual am putea să optăm pentru alte canale, alte mijloace de acțiune, însă consider că dacă tot um, vorbim de strategie, ar trebui să recunoaștem și uh, studiile umaniste. Și acestea sunt niște științe. Să nu uităm că Institutul European de Cercetare și Inovare va fi integrat uh, undeva în uh, orizont 2020. Ceea ce înseamnă că ar trebui să regândim uh, Uh, toată povestea cu științele umaniste. De ce ele nu sunt uh, integrate undeva în uh, Orizont 2020 și în Institutul European de Inovare, undeva mai clar? Am întrebat comisia, răspunsul a fost sigur că sunt uh, incluse. N-ați înțeles voi bine. Nu știu, poate că există aici o confuzie se face o confuzie între humanities în engleză și humanitarian, două lucruri care nu coincid. Este vorba despre științe umaniste și despre umanitarism, deci antropologia pe de-o parte și opusul pe de cealaltă. Din păcate, răspunsul comisiei n-a fost prea clar deși aceste științe umaniste nu sunt uh, complet uh, integrate în conceptul de inovare, amendamentele mele încearcă să sublinieze faptul că și în aceste științe umaniste se poate face cercetare. Iar acest lucru trebuie să fie recunoscut de Comisia Europeană și trebuie să figureze în cadrul strategic. Dacă citiți amendamentele mele, veți înțelege demersul meu. Și uh, o ultimă observație este vorba despre definiția acestor comunități de cunoaștere și inovare o definiție care va fi utilizată în anii următori. Eu cred că ar trebui să venim cu o formulare clară, să spunem ce presupun aceste comunități și cum funcționează, cum funcționează Institutul European și care este relația cu comunitățile de cunoaștere și inovare. Deci să definim câmpul de acțiune pentru fiecare. Cam atât, doamna președinte, cam atât aveam de spus. Dacă există comentarii, dacă există observații, desigur că sunt bucuroasă să răspund. Sper că amendamentele îmbogățesc textul. Mulțumesc, doamnei Paiadeli. Cred că ați uh, atras atenția asupra unui punct slab pentru că și în legătură cu alte programe ne-a pus pe gânduri faptul că științele umaniste sunt puțin neglijate. Comisia uh, este calată pe obiectivele strategiei 2020 în legătură cu angajarea forței de muncă și tot ceea ce uh, se află acum în interesul angajatorilor aparent nu are strictă legătură cu absolvenții unor facultăți uh, pregătire umanistă. Eu uh, cred că uh, nu este chiar așa și probabil că nu Comisia ITRE va fi cea care va atrage atenția asupra acestui aspect. O nouă intervenție Ezeknek kapcsán a magam részéről négy. Foarte mult raportoarei pentru acest aviz. Aș dori să insist asupra patru puncte. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că sprijin intenția Comisiei în ce privește transpunerea programului Orizont 2020 um, atunci când se vorbește despre acest um, Institut European pentru Inovație și Tehnologie. Și uh, sunt împotriva oricărei reduceri a bugetului pentru EIT. Este important ca opinia publică să perceapă mai bine necesitatea existenței acestui institut. Dar uh, eu cred că în agenda um, strategiei inovării se insistă asupra acestui aspect și tocmai de aceea sprijin acest, această abordare. În al treilea rând, sunt de acord cu o serie de amendamente ale raportoarei în care se subliniază că trebuie să ținem seama de acele regiuni și state membre care uh, încă nu au parte la activitatea comunităților științifice. Și în al patrulea rând, participarea noilor state membre la aceste comunități de cunoaștere și inovație trebuie să fie stimulată. Alte luări de cuvânt din partea Comisiei, poate cineva? Vă rog. Cine este prezent în sală din partea Comisiei? Vă rog, luați cuvântul. Um, da, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și raportoarei pentru aceste două avize. Sigur că am luat uh, nota cuvenită de amendamentele dumneavoastră. Consider că dialogul pe care îl purtăm cu dumneavoastră e constructiv și o să-l continuăm. Mulțumesc! Gibt es sonst noch Anmerkungen? Alte observații? Doamna Baiateli ați desfășurat o activitate foarte bună. Deja după ultima discuție ați preluat câteva din doleanțele noastre. Eu mi-aș dori ca uh, în cadrul programului Orizont 2020, poate prin intermediul EIT, să atragem la aceste rețele universități care încă nu se bucură de um, acest titlu de excelență. Sigur, noi stimulăm excelența, dar o colaborare între cei care beneficiază deja de această titulatură și alții care și-o doresc cred că ar fi foarte binevenită și eu cred că acest institut uh, ar putea să joace rolul unui liant uh, între cei care fac parte din uh, grupul excelenților și universitățile care trebuie să recupereze practic un decalaj și care timp de multe decenii nu au avut posibilitatea să participe la asemenea programe. Poate vom găsi această posibilitate ca prin intermediul EIT să se creeze o platformă de colaborare. Din momentul în care a fost creat acest uh, institut, European de Inovare și Tehnologie, m-am gândit la uh, asemenea colaborare și, de asemenea, la un accent care s-ar putea pune pe dezvoltarea științelor umaniste. Mulțumesc doamnei Paiadeli, mulțumesc și Comisiei. Uh, pe 28 iunie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, la finele săptămânii trecut, viitoare. Și dacă, sigur, nu aveți uh, amendamente, cu atât mai bine, nu trebuie să uh, complicăm lucrurile prea mult. Dar mulțumesc acum și mult succes. Și trecem la punctul 12. Colegul Fontana, care ă, nu a putut să participe la ultima ședință, este vorba despre subiectul rețelelor ă, transeuropene în domeniul telecomunicațiilor și vă rog aveți cuvântul. Da, ca să fiu sincer, data trecută s-a parcurs uh, rapid ordinea de zi, avizul meu era chiar ultimul și așa că uh, mulțumesc comisiei pentru această ocazie. Am sfârșit uh, prilejul să vorbesc. Ca să fiu sincer, acest regulament este unul bun, deoarece el uh, se referă la rețelele de telecomunicații transeuropene. Este un regulament extrem de ambițios, deoarece până în anul 2020 dorește acoperire universală. Și când zic acoperire, mă refer desigur la internet în bandă largă, la o viteză de 30 de megabytes. De asemenea, un alt obiectiv este conectarea cel puțin 50% dintre gospodările europene la viteze mai mari de 100 de megabytes. Cum spuneam, foarte ambițios. Știm însă că dezvoltarea europeană în materie de telecomunicații trebuie neapărat făcută prin internet în bandă largă. Deci pe mine mă bucură acest uh, proiect de regulament. Comisia pentru Cultură încearcă, bineînțeles, ca prin acest regulament să se recunoască și valoarea pe care o are cultura aceste noi uh, mijloace de comunicație trebuie să servească și culturii, deoarece, practic, prin ele se încearcă dezvoltarea culturală. În acest sens, noi am adus o serie de amendamente pentru ca să ne asigurăm că toate aceste proiecte foarte mari de telecomunicații sunt în același timp și proiecte culturale care pot să aducă o imagine mai bună a Europei în lume. Îmi place modul în care este structurat regulamentul, deoarece se vede foarte clar din el că dacă vrem să facem față concurenței cu celelalte mari puteri mondiale, unul dintre lucrurile pe care Europa trebuie să-l facă este cel puțin să țină pasul, dacă nu să fie lider în materie de dezvoltare tehnologică. Deci, din acest punct de vedere, rețelele transeuropene sunt extrem de importante. Vă rog să vă deplasați puțin microfonul ca să vă vadă lumea. Da. Bun. Din uh, acest punct de vedere, este foarte important ca Europa să dețină aceste rețele de comunicație tocmai pentru a putea face față concurenței venite din partea celorlalte puteri mondiale. Un alt aspect important de menționat este că în zonele îndepărtate, în zonele muntoase, în zonele în care e mai greu să faci uh, conexiuni, e bine, acolo aceste zone își pot menține nivelul demografic, își pot uh, ține oamenii acolo, dezvoltându-se din punct de vedere al comunicațiilor. Iată, deci, uh, o posibilitate pe care trebuie să le asigurăm și celor care nu locuiesc în zonele urbane. Cum spuneam, mi se pare că regulamentul este unul bun. Acum spuneți-mi dumneavoastră ce părere aveți, dacă doriți să adăugăm ceva, să completăm. Noi uh, lucrăm deja la amendamente, însă suntem deschiși la orice fel de idei pe care le puteți avea pentru îmbunătățire. Ia, mulțumesc colegului Fontana, doamna Frain, doamna McLack după aceea. Mulțumesc foarte mult. Tocmai în legătura cu dezvoltarea și oferta culturală, mă gândesc că extinderea rețelei europene de telecomunicații este foarte importantă pentru a putea avea un viitor sigur în acest domeniu, pentru că este limpede, fără o rețea adecvată, într-un fel vom deconecta regiunile rurale de la dezvoltare. De aceea, eu găsesc că acest proiect de uh, raport, la amendamentul doi există un aliniat uh, pe care, uh, care operează destul de sceptic cu sprijinul public. Dar eu cred că este esențial pentru uh, acele domenii unde uh, nu există disponibilitate dinspre sectorul economic să sprijine extinderea acestei rețele. Uh, Sigur, în uh, centrele urbane uh, primim uh, o ofertă corespunzătoare de extindere a infrastructurii, dar noi ne dorim ca și în zona rurală să fie stimulată educația inclusiv prin intermediul internetului și acest lucru nu este susținut de către economie. De aceea eu voi înainta niște amendamente. Eu cred că propunerea Comisiei constituie un pas important uh, pentru a crea baza realizării multor programe pe care noi le-am discutat în ultimele luni privind agenda digitală, pentru că fără o infrastructură adecvată, degeaba vorbim despre conținuturi în agenda digitală eu cred că și în ce privește echilibrul social trebuie să creăm um, o echitate între zonele uh, urbane și transformările structurale în spațiul rural. Și mă bucur că acum și Comisia se ocupă intens de acest subiect. Eu cred că acest regulament are o abordare corectă. În ce privește viteza cu care se pune la dispoziție și această rețea în ce privește frecvențele noi am avut o discuție în comisia noastră, dar regret că în comisia competentă de fond ITRE uh, nu s-a acordat atenția cuvenită acestui domeniu. Eu cred că până în 2013, de fapt, rețelele ar trebui să fie operabile în toate statele membre, astfel încât uh, să avem uh, o viteză de peste 30 de megabiți pe secundă în Europa în perioada următoare, inclusiv în uh, regiunile care în clipa de față au anumite probleme de extindere a infrastructurii. Cred că este corect să stabilești obiective foarte ambițioase. Va trebui să fie o colaborare între banii publici uh, um, și cei privați în cadrul unor parteneriate în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Propunerile Comisiei pentru aceste rețele de telecomunicații transeuropene sunt destul de ambițioase și nu cred că sunt susținute de finanțare adecvată. Bun, acum în ce privește acest aviz, există mai multe obiective care vor să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele pentru agenda digitală și pentru Europa 2020 se încearcă um, ajutarea statelor membre pentru ca fiecare cetățean să aibă acces la internet până în 2020, la internet în bandă largă, la viteză foarte mare. Ceea ce mi se pare puțin cam uh, exagerat, pentru că astăzi sunt mulți oameni care nu au acces deloc la internet, inclusiv în regiunea mea, din care vin eu, din Est. Pe de altă parte, trebuie să putem um, pune în aplicare piața digitală la deplinul său potențial și cred că acest regulament ne poate ajuta în acest sens. Am uh, oarecare rezerve în ce privește uh, suprapunerea sau dublarea de cheltuieli pentru acest program. Ar trebui să fim foarte atenți la procesele acelea de aplicare duală pentru anumite fonduri. De asemenea, vreau să spun că dacă tot punem la dispoziție o sumă mare de bani pentru telecomunicații și pentru internet în bandă largă, atunci ar fi bine să asigurăm o distribuție echitabilă între statele membre, fiecare să se poată pune la punct. Dar sunt de acord cu raportorul, internetul este o platformă excelentă pentru diseminarea culturilor noastre și o viteză mare este foarte importantă pentru școli, pentru universități. În ce privește amendamentul 7, am uh, o rezervă. Este vorba aici în special de mm, regiunile alpine și regiunile îndepărtate. Nu știu dacă am putea să, mm, să modificăm aici, să spunem, regiuni rurale, să nu arătăm neapărat spre un anumit tip de regiune și să fim mai general în exprimare. Eventual putem să ne înțelegem amândoi, domnule Fontana, împreună cu raportorul din umbră, uh, să facem astfel încât acest aviz să fie cât mai solid. Mulțumesc! Eu, Madame Paliadeli. Doamna Paliadeli. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Fontana. Am uh, câteva întrebări pentru dumneavoastră, poate puțin naive. În primul rând, regulamentul se referă la faptul că tot mai multe regiuni ar trebui să aibă acces la internet. Acum, sigur, noi, Comisia de Cultură, nu putem decât să susținem această propunere de regulament. Ce nu înțeleg eu însă prea bine este următorul lucru. Ce se întâmplă în cea de-a doua etapă în cea de-a doua fază de extindere a acoperirii. Uh, nu știu dacă um, se face conform regulamentului sau uh, vom uh, elabora regulile din mers. Dacă ne gândim la proiectul european, care este foarte important pentru împărtășirea de conținut, nu știu unde l-am putea încadra. Deci, repet, la această extindere a acoperirii, care este tematica accesului? Este un lucru care ne vizează în mod special pe noi Comisia Cultură. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an... Mulțumesc, mulțumesc și colegului Fontana pentru propunere. Cred că și propunerea Comisiei scoate în evidență cât de important este ca noi, în calitate de membri ai Comisiei Culturale, să ne ocupăm de această propunere, pentru că este important să știm și care este valorificarea economică și în colaborare cu rețelele de telecomunicații este evident un aspect important. Dar noi când vorbim despre extinderea acestei rețele, ne gândim și la participarea socioculturală a oamenilor la viața socială. Și um, aici, în legătură cu um, fenomenul de um, promovare a culturii este important să insistăm asupra faptului că nu ne interesează strict creșterea economică atunci când extindem rețelele de telecomunicații și ne întrebăm cum organizăm accesul oamenilor din punct de vedere social și cultural la aceste rețele și cred că acesta este un aspect foarte important. Și eu am avut o nedumerire legată de uh, amendamentul 2, ca și doamna Verheyen, pentru că eu cred că fără un sprijin public financiar pentru obiectivele noastre, nu vom reuși să ne atingem obiectivele. Trebuie să vedem cum trebuie să realizeze uh, acest sprijin, dar uh, nu putem de la bun început să mizăm pe, o, pe distorsiuni în competitivitate. Deci, um, mă raliez opiniei exprimate de colegă. În același timp, în ce privește frecvențele în domeniul telecomunicațiilor, dar știm că uh, a existat și o conferință mondială în domeniul telecomunicațiilor care nu prea a încurajat uh, proiectele noastre. Trebuie ca atare cu atât mai uh, mult să urmărim cu maximă atenție cum vor putea emisiunile de radio, televiziune și sistemul de telecomunicații să stimuleze educația. Pentru că, sigur, să nu mai vorbim despre conținuturile care sunt propagate prin aceste rețele, și asta este o problemă. Dar abordarea uh, în clipa de față este bună și vom uh, înainta și noi amendamente. Domnul Matula. Mulțumesc, președintă. Uh, sigur, consider într-adevăr că acest regulament se înscrie în ceea ce se preconizează prin strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Fac parte dintre cei care consideră că dacă va exista într-adevăr finanțare corespunzătoare în următorii ani, obiectivele propuse, de exemplu acoperirea universală la 30 de mega sau conectarea cel puțin jumătate din gospodăriile europene la viteze de 100 de mega, este un lucru nu numai posibil, ci sunt sigur că și realizabil. Dezvoltarea tehnologică din ultimii ani demonstrează acest lucru. Eu cred că aceste ținte, chiar la nivelul anului 2020, vor fi depășite. De ce vorbeam de finanțare? Într-adevăr, este bine țintit. Dacă Uniunea Europeană își propune să concureze, să depășească, de exemplu, țările emergente, dacă Uniunea Europeană își propune să devină lider mondial, într-adevăr, banda largă, rapidă și ultrarapidă este unul dintre cele mai instrumente utile. In, uh, indiferent dacă vorbim de IMM-uri, de societăți, de firme, de economie în ansamblu. Pentru că să nu uităm, practic, comunicațiile acoperă de multe ori și diferențele dintre regiuni. Comunicațiile intră și acolo unde poate infrastructura rutieră sau feroviară încă nu a ajuns. Ce consider însă foarte important este bine ca să menționăm, așa cum se arată, importanța culturii, importanța educației în acest sector, pentru că dacă tehnologic, repet, sunt convins că vom merge, vom crește în continuare, important este ca educația, pregătirea pentru a putea utiliza această infrastructură a comunicațiilor să țină pasul. Să avem oameni, cetățeni europeni pregătiți pentru a putea accesa și utiliza această infrastructură. Mulțumesc! Mulțumesc. Săptămâna trecută am avut o discuție cu Uh, doamna comisar Cross, care este competentă în acest domeniu, este dispusă să vină în comisia noastră, pentru că și ea este foarte interesată de acest subiect. În clipa de față este implicată într-o procedură de consultare și am vorbit cu ea inclusiv despre ceea ce uh, tocmai ai spus, uh, situația periculoasă dacă vom coborî sub 800. Deci, va analiza aceste aspecte, dacă aceste frecvențe uh, la un moment dat uh, uh, nu vor putea să funcționeze dacă noi coborâm sub 800, inclusiv în domeniul teatrului, radioului, decât dacă se introduce o nouă tehnică tehnologie care costă bani. Deci ea ne-a promis uh, să aibă o atitudine proactivă în faza de consultare și că ea însă își va pune aceste întrebări, va încerca să introducă în discuție acest subiect pentru a vedea care sunt răspunsurile pentru ca temerile noastre să poată eventual să fie eliminate. Pentru că uh, multe din uh, chestiunile care sunt importante pentru noi nu ajung până la urmă în procedura de negociere. Deci, ea mi-a promis că va avea o abordare proactivă și cred că subiectul internetului de bandă largă va trebui să fie susținut din multe motive, din motive culturale, inclusiv din motivul uh, depopulării zonelor rurale. Dar și ea este foarte angajată în acest domeniu și păstrez contactul prin intermediul secretariatului pentru a stabili cât mai repede o întâlnire cu domnia sa în comisia noastră doamna Sanchez și după aceea Comisia. Je voudrais une fois de plus, parce que vous le savez, je suis comme euh, d'autres. Mulțumesc, ca și alți membri ai uh, Comisiei Regii. Nu pot decât să nu reamintesc cât de important este acest instrument pentru a extinde zona de acoperire. Acest obiectiv al dezvoltării noilor tehnologii și rețelelor se regăsește în cea mai mare parte a programelor operaționale regionale. Dar este mai puțin uh, utilizat decât pentru alte subiecte și tocmai în acest obiectiv al asigurării accesului la cultură pentru toată lumea trebuie să insistăm și de asta suntem uh, prezenți aici și trebuie să transmitem cu toții același mesaj pentru ca acest domeniu să se regăsească în viitorul regulament privind fondurile structurale. Amendamentul 2 care a fost menționat de Petra și de Sabine cred că nu va rezista pentru că dacă ne gândim săptămâna trecută Comisia a dat permisiunea Franței să acorde subvenții de stat pentru industria video ei bine, dacă eu ca stat pot să finanțez industria video, atunci cu atât mai mult cred că în domeniul dezvoltării uh, internetului de bandă largă. Uh, cred că trebuie să uh, regândim puțin uh, abordarea noastră, pentru că banda largă este esențială pentru societatea noastră, pentru economia noastră. Zabine și după aceea Comisia. Foarte pe scurt. Uh, cred că tocmai comunitățile mici au probleme um, să um, beneficieze de aceste subvenții. Sunt unele care au găsit rezolvări, s-au uh, asociat în spațiul rural într-un fel de consorțiu pentru uh, a putea să beneficieze uh, de bandă largă cu fibră de sticlă, dar eu cred că Ehm, în ce privește tehnica pe care industria dorește să o finanțeze, există totuși o diferență pentru că în anumite regiuni nu se dorește recurgerea la fibră de sticlă. Noi trebuie însă să creăm posibilități ca și în zonele rurale să se dezvolte rețeaua cu costuri suportabile. Mulțumesc, domnul Gren, din partea Comisiei. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dorim să mulțumim uh, raportorului pentru prezentarea sa și pentru diversele propuneri care se regăsesc în propunerea de aviz. Suntem întru tot, uh, totul încântați să colaborăm în viitor cât și cu ceilalți membri ai Comisiei pentru Cultură. Am luat notă de sugestiile făcute, nu am uh, sesizat anumite întrebări adresate anume Comisiei, dar dacă îmi permiteți, doamnă președinte, să fac câteva comentarii în legătură cu avizul, Mulțumesc. Deci considerăm că abordarea este foarte constructivă și ne-a plăcut foarte mult faptul că doriți să extindeți, să răspândiți uh, cultura și aspectele educative și sociale în toate aceste chestiuni. Pentru că E adevărat că în momentul când am început să elaborăm acest text, ne-am concentrat pe dezvoltarea economică. Și este posibil să nu fi ținut suficient seama de dezvoltarea socială și culturală. De exemplu, dacă vorbesc despre amendamentul 1 la considerent care adaugă o formulare privitoare la cultură sau amendamentul 5 de la articolul 2 în același uh, spirit, e bine, cred că, într-adevăr, uh, acesta reflectă o abordare foarte constructivă și care fac ca textul să fie mai bun. La amendamentul 2, dar, cum ziceam, uh, am luat notă de propunerile dumneavoastră, pentru că uh, Într-adevăr, uh, avizul uh, este, este bun. Deci, la amendamentul 2, poate că aici lucrurile trebuie lămurite mai bine în text. Înțelegem perfect prima teză de la amendamentul 2, uh, să acordăm mai multă atenție naturării pieței și mai departe de către autoritățile publice. Avem uh, acest text și în cadrul anexelor privind banda largă și poate nu este neapărat nevoie să ne amintim cititorul acest lucru la considerent. Less clear to us. So maybe uh, you'd like to, to have a look. Cea de-a doua teză a acestui amendament însă ne este mai puțin clară, poate ar merita să uh, încercați un pic să o, să o lămuriți. La amendamentul 4 uh, credem că Uh, nu este o idee rea, ceea ce ați propus, să precizăm mai bine lucrurile acolo. La amendamentul 6 este vorba de textul de la articolul 2 referitor la servicii. Și Eh, se arată acolo că pe anumite baze legate de durabilitate și mai departe, e adevărat că există o serie de servicii care nu au neapărat această dimensiune, deci riscăm, eh, riscați să limitați mai mult aici lucrurile, dar putem reflecta. Ce privește regiunile înalte și alpine, avem o serie de mm, propuneri de adăugire uh, în propunerea comisiei care vorbesc despre zonele îndepărtate și periferice. Credem că asta include, de fapt, regiunile despre care am vorbit, inclusiv regiunile muntoase. Dar, sigur că, eu știu, poate o să mai aruncați dumneavoastră o privire. Deci, astea au fost comentariile comisiei. Suntem, cum ziceam, întru totul dispuși să colaborăm cu dumneavoastră. Mulțumesc! Sì, sì, io ringrazio della discussione. Eh. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție extrem de constructivă și sunt într-adevăr de acord să lucrăm mai mult la amendamentul 2 ca să lămurim mai bine lucrurile și pentru a transmite mai bine acest mesaj că se consideră eh, evident că va fi nevoie de sprijin și de ajutor din partea statelor membre și a Uniunii Europene pentru a extinde uh, banda largă. Și poate că acest uh, ajutor uh, poate fi împărțit, să vină din ambele direcții, național și comunitar, uneori poate din partea nivelului comunitar, deci, eu știu, uneori poate să apară o um, confuzie sau chiar suprapuneri într-o astfel de situație. Deci trebuie să arătăm foarte clar că dorim să evităm uh, situațiile de acest fel și să nu creăm sub nicio formă probleme suplimentare, ca să ne asigurăm într-adevăr că regulamentul poate fi pus în practică așa cum trebuie. Vom uh, uh, analiza din nou problemele pe care le-ați menționat, menționat și uh, e adevărat că noi am dorit să includem regiunile muntoase în mod specific pentru că ele sunt cele care se confruntă cu cele mai multe probleme atunci când vorbim de internetul de bandă largă. Dar o să arătăm foarte clar că toate aceste regiuni trebuie să beneficieze de această posibilitate. E foarte important pentru aceste regiuni ca lucrurile să fie clar Uh, spensionate în regulament. Apoi, în legătură cu tipul de informație și de cultură care va fi distribuit uh, prin intermediul acestei tehnologii, vom discuta, e adevărat, în, import, uh, în viitor. Este însă important să dispunem de acest instrument pentru a rămâne competitivi la nivel tehnologic, dar trebuie să rămânem și la nivel cultural. Pentru că există nu, oameni care trăiesc și locuiesc în aceste zone uh, Uh, îndepărtate și dacă nu au acces la internet, uh, practic nu vor avea acces la cultura de care uh, beneficiază ceilalți. Deci, într-adevăr, un aspect crucial la care va trebui să reflectăm. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile dumneavoastră, foarte constructive și utile. Mulțumesc! Punct am 12, am 26 iunie. Pe 26 iunie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Este în cursul săptămânii viitoare, deci vă rog să vă grăbiți dacă vă gândiți să depuneți amendamente. Și încheiem punctul 12 al ordinii de zi. Îi rog pe toți cei care nu au treabă la întâlnirea coordonatorilor să părăsească sala, pentru că după trei minute începe întâlnirea coordonatorilor aveți timp să părăsiți cât mai repede sala.